hablar en español. Am să vorbesc în limba spaniolă. Vă las câteva clipe la dispoziție pentru a vă putea pune căștile. Como tenemos la agenda un poco apretada. Ordinea de zi încărcată și doamna înaltă reprezentantă se grăbește. Așa că începem ședința noastră pentru că doamna președinte e pe drum și, deci, uh, fără să mai pierdem timpul, fac eu pe președinta pentru câteva minute și dau cuvântul domnului Ruso pentru a-și face prezentarea și o las pe doamna Holmeier uh, să ureze bun venit uh, invitațiilor noștri de astăzi. Domnule Ruso, aveți cuvântul, vă rog. Thank you, Madam Chair. Mulțumesc, doamnă președinte. Uh, stimată doamnă președinte, stimate domnule raportor, stimați membri ai uh, Comisiei pentru Control Bugetar, stimată doamnă înaltă reprezentantă pentru afaceri externe și securitate, este o plăcere să mă aflu aici și să prezint uh, al ze- capitolul 10 al, din raportul anual al Curții. E vorba de evaluarea cheltuielor administrative astăzi pentru Serviciul European de Acțiune Externă. În anul 2018, plățile din uh, CFM, um, uh, titlul 5, au fost uh, în uh, valoare de 9,9 miliarde de euro, sau aproximativ 6,3% din bugetul UE. Evaluarea curții în raportul anual 2018 este pozitivă și cheltuielile în domeniul administrativ nu au uh, erori materiale. Această evaluare se bazează pe un eșantion de 45 din tranzacții, dintre care 4 uh, um, au legătură cu uh, Serviciul European de Acțiune Externă. În ceea ce privește SAE, nici una dintre tranzacții nu este afectată de erori și de aceea nu avem observații specifice sau recomandări pentru SAE nu am evaluat modul în care au fost aplicate recomandările noastre generale făcute Serviciului de Acțiune Externă în raportul anual pentru 2015, pentru că munca noastră de audit nu a acoperit tipul de tranzacții uh, cu care, de, de care au fost legate. Stimată doamnă președinte, stimate domnule raportor, stimați membrii Comisiei, stimată doamnă alt reprezentant, sunt la dispoziția dumneavoastră pentru orice întrebare sau clarificare și vă mulțumesc pentru atenție. Înainte de toate, dați-mi voie să-mi cer scuze. Am avut nevoie de o oră pentru a ajunge aici. Lucru pentru care, la care nu mă așteptam, sincer, nu mi-aș fi închipuit că aveam nevoie de atât timp. Străzile erau însă blocate din cauza unor lucrări și eram pur și simplu blocați în drum, nu puteam pleca. Îmi cer scuze că am uh, întârziat și mulțumesc colegei mele că uh, mi-a ținut locul. Doresc înainte de toate să-i urez uh, bun venit, doamnei Mogherini, înalta reprezentantă pentru politică externă. Vă mulțumesc că sunteți alături de noi. Cred că um, comisia noastră, Comisia Cont, v-a apreciat întotdeauna, a dovedit uh, o apreciere deosebită pentru activitatea dumneavoastră, așa că vă dau de îndată cuvântul, vă mulțumesc din nou că sunteți alături de noi pentru că știu că trebuie să plecați uh, de grabă. Vă mulțumesc foarte mult, doamnă președinte, vă mulțumesc tuturor, mulțumesc domnule Russo. Din păcate, Așa cum știți, uh, probabil va trebui să plec în plenară pentru reacționarea la urgențe peste 10-15 minute. Trebuie uh, să fac onoare activității Parlamentului, nu doar în comisii, ci și în plen. De aceea, colaboratorii mei vor rămâne alături de dumneavoastră și vor putea să răspundă la orice întrebare pe care o puteți avea. Este a șasea procedură de descărcare de gestiune la care particip și cooperarea dintre noi în legătură cu bugetul pentru acțiunea externă a fost, din punctul meu de vedere, întotdeauna o oportunitate cei care ați fost uh, membri ale acestei comisii în uh, trecut. Uh, pentru mine, știți că pentru mine nu este doar o descărcare de gestiune, este și o oportunitate pentru a discuta cu uh, eurodeputații cum putem îmbunătăți până în aplicarea bugetului pentru afacerile externe și uh, cum punem în aplicare politica externă a UE. Vă voi da un, uh, un mic exemplu în acest sens. Când am început mandatul, uh, Um, la SAE stagiarii nu erau plătiți. Nu e corect să fie așa și de aceea persoane tinere talentate nu au putut să beneficieze de această oportunitate, dar am schimbat procedurile și am folosit acest proces ca oportunitate pentru a corecta o greșeală și pentru a face serviciul nostru nu doar mai just, ci și de calitate mai bună. Am creat uh, un program de stagii plătite și în delegații în întreaga lume, un instrument uh, util pentru a crea legături cu tineri și viitori lideri din întreaga lume și grație Parlamentului, 1,2 milioane de euro au fost alocate în acest scop în 2018 și 1,6 milioane în 2019. La nivel global, peste 400 de stagiari au beneficiat de acest program în 2018. Sunt foarte recunoscătoare pentru sprijinul primit din partea Parlamentului de-a lungul anilor de această, de această comisie. Parlamentul întotdeauna ne-a acordat descărcarea de gestiune pentru bugetul nostru și mulțumesc domnului Rosu, membru al Curții de Conturi, pentru prezența sa alături de noi astăzi și mulțumesc pentru faptul că uh, a confirmat, uh, conform raportului Curții de Conturi, că rata erorii este mult sub prag și al doilea uh, an la rând nu au fost probleme specifice în legătură cu activitatea activitatea SEAE și sunt foarte mândră de acest lucru. În acești cinci ani, rolul UE în lume s-a schimbat mult mai mult decât ne-am fi închipuit și bugetul uh, se adaptează cumva nevoilor uh, serviciilor um, și uh, pe măsură ce lumea se schimbă și rolul nostru în lume se schimbă și nevoia de resurse se schimbă. Astăzi, partenerii noștri din restul lumii așteaptă din partea noastră să jucăm un rol de lider am uh, devenit o referință uh, pentru mulți în lume. Când sistemul ONU, de exemplu, suferă presiuni sporite, uh, noi, Uniunea Europeană, am uh, sărit în ajutorul sistemului multilateral. Nu este doar o declarație de principiu, este o realitate a muncii noastre de zi cu zi. Am salvat pur și simplu agențiile ONU de la colaps. Am fost principala forță de pune în aplicare ale acordurilor multilaterale cele mai cruciale uh, din uh, această perioadă. Uh, acordul de la Paris privind uh, schimbările climatice, acordul nuclear cu Iranul și așa mai departe. Orice, puteți întreba pe oricine cine, uh, cui se datorează uh, aceste acorduri și punerea lor în aplicare. Toată lumea va spune Uniunea Europeană. Am fost forța la rațiunii în momente de tensiuni și confruntări. Am sprijinit negocierile în întreaga lume pentru a pune capăt unor războaie din Columbia până în Mozambic și mai mult de atât am sprijinit punerea în aplicare a acestor acorduri, pentru că știm că după, negocie- după ce se termină negocierile și se semnează acordurile, vine partea cea mai dificilă. Și știm că aceasta este o investiție în securitatea și prosperitatea noastră pentru că rezolvarea conflictelor din întreaga lume este un factor de stabilizare pentru comerțul nostru, economia noastră, securitatea noastră, pentru fluxurile migratorii și așa mai departe. Și au fost momente când nu era loc de dialog. Și noi am încercat să creăm acest uh, loc. De exemplu, în cazul grupului internațional de contact cu Venezuela pe care l-am creat împreună cu partenerii latinoamericani. Deci, în acești ani, partenerii întotdeauna au putut să aibă încredere în noi, să se bazeze pe noi ca parteneri uh, de încredere. Am fost un punct de referință pentru că în moment de confuzie la nivel global, Uh, am uh, rămas fidel valorilor noastre fundamentale și am fost consecvenți. Întot, uh, am avut cel mai mare pachet financiar, de exemplu, pentru Ucraina și dacă țara rezistă astăzi mai mult decât era capabil acum 5 ani, acest lucru se datorează eforturilor noastre. Și am lansat cel mai mare plan de investiții pentru Africa. Am investit în locuri de muncă, mai ales pentru tineri și femei pe continent, pentru că acest continent și cetățenii săi să devină mai puternici este un interes vital al nostru ca european. Deci a fi un, plan, eh, un punct global de referință eh, necesită din partea noastră unitate, dar și resurse. Și Parlamentul a înțeles foarte bine acest lucru și mulțumesc pentru sprijinul pe care dumneavoastră și profeticisorii dumneavoastră l-ați acordat pentru o politică externă puternică. Și având în vedere noul rol al UE, am propus o creștere cu 30% a bugetului de acțiune externă pentru următorii șapte ani și mă bucur că noua comisie a confirmat propunerea noastră și sper că vă sprijini și dumneavoastră. Dincolo de resurse, resurselor nostru global necesită, bineînțeles, un serviciu diplomatic eficient și profesionist și cred că în acest an am reușit să adaptăm serviciul de acțiune externă la această nouă realitate. Aș dori să mă concentrez pe patru realizări în acestor ani, pe scurt. Patru evoluții pozitive pe care le-am uh, uh, obținut împreună și după propunerile Parlamentului. Cred că dacă avem evoluții pozitive în îmbunătățirea calității și metodelor de lucru ale serviciului nostru diplomatic, acest lucru se datorează bunei cooperări între SAE, Parlament și Curtea de Conturi. Mai întâi am extins și am modernizat rețeaua noastră de delegații, ambasadele, dacă putem să le spunem așa, în lume. Este un instrument fundamental al politicii noastre externe, nu doar pentru că am uh, putut să lucrăm în interesul cetățenilor europeni în multe țări în care multe state membre nu au misiuni diplomatice, nu sunt reprezentate toate 27, 28 de state membre în, în toate țările lumii, dar Uniunea Europeană este întotdeauna reprezentată. Descrierea unei noi ambasade nu este doar că plantăm un steag. Este, și acesta este un exercițiu important, mai ales în perioada actuală, dar este cea mai bună modalitate de a crea legături uh, și a construi încredere încredere cu interlocutorii locali, nu doar instituțional, ci și societatea civilă, sectorul privat și uh, mass media. Este o modalitate de a ne prezenta, reprezenta interesele și de a fi mai eficienți și mai rapizi când apare o criză sau pentru a preveni crize, pentru că ne dăm seama pe teren când dinamica nu e pozitiv. În acești ani am deschis patru noi delegații. Doar anul acesta am inaugurat prezența noastră în Turkmenistan și în Kuwait Kuwait și aceste uh, țări sunt exemple bune. Turkmenistanul în Asia, în Turkmenistan, în Asia Centrală, prezentul noastră s-a extins, uh, este o zonă strategică, poarta dintre Europa și Orientul îndepărtat um, și deschiderea unei noi delegații a marcat o prezență mult mai puternică a UE în zonă, dorită de partenerii noștri. Ei doresc să vadă că uh, investim interes în această regiune. Apoi avem Kuwait în Golful Persic. Um, această țară este o forță de pace Eh, și într-un moment eh, foarte tensionat. Deci este interesul nostru să avem eh, un canal deschis de comunicare și cooperare cu ei în fiecare zi prin prezența noastră acolo. Extinderea rețelei de delegații înseamnă și faptul că trebuie să ne asigurăm că clădirile noastre sunt sigure ca loc de muncă pentru staful nostru, respectăm și standarde de mediu ridicate și după recomandările din 2016 de Curții de Conturi am raționalizat și mai mult modul în care folosim birourile, inclusiv prin birouri în comun cu state membre și au alți parteneri din UE și recuperarea costurilor uh, de la partenerii cu care închiriem în comun clădiri. Respectăm uh, obiectivul de 35 de metri pătrați pentru fiecare membru al stafului. Uh, bineînțeles, funcționarii noștri trebuie să poată să uh, lucreze în, în, sigur, în siguranță, securitate, pentru că mulți sunt în zone dificile și mulțumesc sprijinului Parlamentului pentru a îmbunătăți siguranța acestor delegații. În ultimii trei ani am recrutat mai mulți ofițeri de securitate regionali, am cumpărat uh, vehicule blindate și echipament de protecție și am investit în protecția clădirii lucrurilor. Ă, eurodeputații beneficiază și ei direct de pe urma profesionalismului ofițerilor noastre de securitate, de exemplu în misiunile în țări terțe. Deci înțelegeți foarte bine acest lucru, știu. În al doilea punct are legătură tot cu colegii din delegații și mai ales agenții locali. E vorba de ă, persoane care nu au naționalitate UE, dar lucrează pentru Uniunea Europeană în străinătate. Am, ne-am dat seama că regulile lor de angajare sunt ă, din 1999. A fost o situație situație în care oameni care lucrează pentru UE, dar nu au întotdeauna aceleași drepturi ca și colegii lor care fac același lucru, doar pentru că dreptul lor național este diferit de al nostru. În acești ani, cu sprijinul dumneavoastră, am revizuit aceste reguli, am lucrat la o reformă pentru a le garanta o condiții de securitate socială mai bune. De exemplu, am extins uh, concediul de maternitate minim de la 8 la 20 de săptămâni. Astfel, respectăm valorile noastre europene. Vorbim întotdeauna despre lucru- drepturile lucrătorilor și echilibru între viața privată și cea profesională și cu ajutorul dumneavoastră oferim mai multe drepturi și garanții uh, celor 3.000 de uh, agenți locali și suntem alături de fi finish uh, acum, aproape de finish cu decizii luate în vara trecută. Astfel am făcut progres în viața multor oameni care servesc Uniunea Europeană și cetățenii săi în străinătate. Punctul 3 comunicări uh, strategice. Uh, sunt foarte importante pentru mine, știu și pentru dumneavoastră. Cu sprijinul Parlamentului am creat trei task force-uri pentru comunicare, comunicări în vecinătatea estică și sudică și în Balcanii Occidentali. Ei au luptat, aceste task force-uri luptă împotriva dezinformării, au identificat uh, provocări și uh, um, diviziunea noastră de comunicații strategice a creat uh, un sistem de alertă rapidă cu puncte de contact în statele membre pentru a ne pregăti, a fi pregătiți pentru a lupta cu campaniile de dezinformare rapid și în mod coordonat. Dincolo de dezinformare, task force-urile au creat campanii de comunicare de succes de exemplu, în, legătură cu summitul pentru parteneriatul estic, conferința de la Bruxelles privind Siria sau locul Balcanilor uh, în, uh, pe continent. Mesajul nostru a ajuns astăzi la milioane de oameni în Europa și în străinătate și cred că acesta este cel mai bun antidot împotriva dezinformării. Subliniez faptul că acest lucru a fost posibil doar grație sprijinului politic și financiar al Parlamentului European. Uh, ultimul punct se referă la personalul nostru, activul cel mai important al SEAE. Calitatea, motivarea și dedicarea colegilor noștri este remarcabilă. Mi-am dat seama de acest lucru, mi-am luat uh, adio de la ei la începutul săptămânii și le-am spus un lucru pe care doresc să-l repet aici. N-am văzut uh, oameni atât de motivați și competenți uh, uh într-un serviciu diplomatic, cum am văzut în Uniunea Europeană. Această motivație este esențială pentru um, a realiza rolul UE în lume. De aceea trebuie să ne asigurăm că atragem cele mai bune talente, talente din întreaga Europa și oferim oportunități egale tuturor. Și doresc să vă spun ce am făcut pentru a folosi mai bine experții detașați din statele membre. Marea majoritate a experților detașați uh, sunt specialiști, majoritatea în domeniul securității și apărării și în comunicațiile strategice. Am transformat uh, și câteva posturi posturi uh, um, de um, agenți detașați uh, în agenți contractuali. Dar am asigurat și un mai bun echilibru, un mai bun echilibru de gen în serviciu. Acest lucru a fost important pentru mine. Femeile reprezintă aproximativ jumătate din staful uh, SEAE, dar când am intrat în funcție mi-am dat seama că femeile ocupă doar 7%, ocupau doar 7% din posturile de conducere din SEAE. Astăzi sunt mândră, chiar dacă mai sunt multe de făcut, am ajuns la 25%. 25% din posturile de conducere sunt ocupate de femei. Acum 5 ani, femeile erau, uh, aveau 22% din posturile de middle management, acum sunt peste 40%. Am făcut multe, dar mai sunt multe de făcut. acest lucru se datorează schimbărilor structurale făcute în acești ani cu cele două task force-uri pentru uh, carieră și oportunități egale și concentrare pe um, uh, echilibru între viața privată și a profesională, care pot să spun ca femeie că ajută și femeile și bărbații pentru a crea echilibru. Um, nu trebuie să fim mulțumiți, însă, până nu ajungem la o egalitate perfectă. Dar am făcut pași importanți. Uh, avem o generație întreagă de femei și la Bruxelles și în delegații, în poziții de conducere, mai ales în pozițiile de middle management, care sunt gata să-și asume și mai multe responsabilități. Și sunt convinsă că aceste evoluții vor fi cruciale în viitor. În acești ani am văzut cu ochii mei cât de multă putere și responsabilitate are Uniunea Europeană în mâinile sale. E vorba de potențial și de voință politică să uh, folosim acest potențial și voința politică este importantă și în această comisie, în acest parlament și trebuie să confirmăm mai ales uh, în momentul de față partenerilor noștri și nouă ca europeni voința noastră uh, și disponibilitatea noastră de a juca rolul global pe care lumea îl așteaptă din partea noastră. A fi o putere globală pentru Europa este o chestiune de voință politică. Avem instrumentele pentru a face acest lucru, avem capacitățile și așteptările există. Dacă există voința politică și resursele, Rolul nostru uh, va fi important și va fi important să facem acest lucru și știu că noua comisie înțelege foarte bine acest lucru, știu că noul înalt reprezentant și vicepreședinte al comisiei care se va ocupa de politică externă și de securitate a UE în viitor va fi uh, prietenul meu bun, uh, Joseph Borel. Știu că SEA este pe mâini bune cu el și știu că dumneavoastră, Parlamentul European și această comisie, veți continua să vă jucați rolul așa cum ați făcut-o în acești ani pentru că Uniunea Europeană să-și uh, realizeze potențialul și să fie o forță a binelui în lume, forța de care avem nevoie. Vă mulțumesc, domnule președinte, și văd că echipa mea e alături de ușă. Dezbaterea mea se întâmplă, în plen- va începe în plenară peste 5 minute, așa că vă las cu colaboratorii mei foarte competenți. Ei vor răspunde la întrebările dumneavoastră. Închei prin a vă mulțumi tuturor pentru uh, excelenta colaborare și vă urez numai bine. Doar o frază, doamnă Mogherini. Suntem uh, și noi dorim să vă mulțumim pentru uh, tot ceea ce ați făcut și vă urăm numai bine pentru viitor și vom merge să vă vedem și în plen. gentlewoman. Thank you for very much. Vă mulțumesc foarte mult uh, că ați rămas alături de noi. Are cuvântul domnul Ștecovski, raportorul nostru. Dragi colegi, sunt convins că veți fi bucuroși să auziți vorbindu-se multă cehă în această dimineață. Ceha e o limbă foarte frumoasă și sper că o veți asculta cu plăcere în timpul scurtei mele intervenției. Doream să îi ofer această plăcere și doamnei înalt reprezentant, din păcate ne-a părăsit, așa că am să vă vorbesc dumneavoastră, celor care ați rămas, despre descărcarea de gestiune a Serviciului de Acțiune Externă. ați avut um, destul de mult timp la dispoziție pentru a face schimbări, nu chiar atât de mult, sincer, așa că m-am întors cu 5 ani în urmă, cu 5 descărcări de gestiune în urmă, în 2016, de pildă, ne doream ca serviciul de acțiune externă să fie mai eficient, ca managementul superior să fie mai eficient, să existe echilibru de gen și geografic în uh, management, o reducere a personalului cu 5%, o mai bună gestiune de logistică și de patrimoniu imobiliar. În 2017 ne doream ca cheltuielile administrative să fie folosite mai bine. Ne doream ca liniile bugetare să fie simplificate pentru activitățile Uniunii. De asemenea, doream să fie asigurat echilibrul geografic înainte de toate, cât și cel de gen. Am uh, evaluat toate aceste solicitări și cred că putem să lăudăm SEAE. Totuși am câteva întrebări. Înainte de toate, care ar fi principalele amenințări la adresa activității SEAE? care ar putea după aceea să aibă repercusiune asupra activității Uniunii Europene la nivel global. În al doilea rând, ce se poate face pentru a îmbunătăți echilibrul geografic în cadrul SEAE? Există divergențe considerabile când vine vorba de reprezentarea statelor membre. În ce privește șefii de delegații, de pildă, 9 belgieni, 15 germani, 16 francezi, și italieni în 21 de posturi. Avem doar 5 polonezi. Ori Republica Cehă, o țară de aceeași dimensiune ca Belgia, are doar 2 șefi de delegație. România, de asemenea, are doar 2, deși e o țară mult mai mare. Belgia beneficiază de 18 șefi de de 18 cadre, Franța 35 în, la nivelul central al administrației și alte țări. Pentru mine, în calitate de raportor din umbră, nu e foarte clar ce se ascunde în spate acestor uh, costuri, pentru că anumite contracte în ceea ce privește închirierea de birouri au fost destul de neclare, de pildă în Liban, în Thailanda, în Columbia sau în Egipt. M-aș bucura dacă ne-ați spune clar ce se ascunde în spatele acestor costuri. În ceea ce privește următoarele descărcări de gestiune, ne puteți promite că ne veți uh, da mai multe informații în ceea ce privește contextul acestor cheltuieli. Ar fi deosebit de folositor pentru dialogul nostru. Cred că s-au făcut uh, progrese considerabile în ceea ce privește angajații. Care sunt acum planurile dumneavoastră în ceea ce privește siguranța? Și acum ultima întrebare, una mai degrabă de natură personală. Regret anumite decizii luate de conducerea SEAE. Iată de ce am următoarea întrebare. Ce părere aveți despre colaborarea cu Comisia noastră cont? Cum o evaluați? Mulțumesc! Dau înainte de toate cuvântul domnului director general. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Vă mulțumesc foarte mult, domnule Jdekovski. Aș dori să încep poate cu sfârșit cu răspunsul la ultima dumneavoastră întrebare. Colaborarea cu Cont a fost una foarte bună de-a lungul anilor și cred că e vorba mai degrabă de oamenii care colaborează, care își adresează întrebări. Nu ține atât de mult de structură, este important pentru noi să discutăm cu dumneavoastră pentru că ne ajutați să vedem acele lucruri pe care noi nu le vedem pentru că suntem implicați direct în acest proces zi de zi. Vă mulțumesc așadar de colaborarea de până acum și pentru cea viitoare. În ce privește întrebările dumneavoastră, înainte de toate, în ce privește echilibrul geografic, bineînțeles, se face un efort pentru a ajunge la un echilibru în ceea ce privește reprezentarea geografică a statelor uh, din uh, Uniunea inițială a celor 13 și noile state membre. Inițial, grupul UE 15 reprezenta 79% din personalul SAE, lucru care practic se alinează la proporția, la distribuția populației Uniunii Europeană. Toate țările erau reprezentate în categoriile de personal, cu excepția Ciprului, nu aveam uh, niciun membru al personalului diplomatic din Cipru. Lucru care s-a schimbat în 2019. Avem uh, agenți contractuali, iar uh, din, de, din acest an avem doi angajați din Cipru în serviciu diplomatic al SEAE. În ceea ce privește cadrele de management și șefii de delegații, toți reprezentanții noștri, cu, toți excepții, cu toate excepțiile, um, reprezentau toate țările, cu excepția Ciprului și Croației. După cum știți, acum Cipru are doi um, reprezentanți uh, desemnați șef de delegație și vom uh, numi de asemenea la următoarea rotație de personal uh, cadre din Croația. În 2010 Serviciul a fost creat în urma unei decizii a Consiliului și a preluat personal de la structurile existente, existente de la direcțiile generale ale Comisiei și de la Consiliu. Nu prea am putut face foarte modificări în structura personalului. Au fost foarte mulți angajați italieni, belgieni, colegi care au o carieră îndelungată în instituțiile europene. De asemenea, Ni se oferiseră 120 de posturi nou create atunci, însă, din păcate, având în vedere reducerea de personal de care vorbeați dumneavoastră mai devreme, a trebuit să renunțăm la 84 de posturi, lucruri care ne-a redus în mod semnificativ marja de manevră. În ceea ce privește procesul de recrutare, după cum știți, acesta mm, e bazat pe merite, se a cerut poziții de management, șef de delegație, adjuncți la reprezentanțele Uniunii, poate Avem cea mai strictă procedură de recrutare, promovăm toate posturile, atât la nivel intern cât și extern. Avem uh, un comitet de preselecție cu reprezentanții ai ai Consiliului, ai Comisiei și din partea a două state membre care sunt alese uh, la sorți în fiecare an. Noi uh, suntem întotdeauna monitorizați atunci când selectăm manageri, iar decizia finală este luată de înaltul reprezentant. Din această privință pot să vă spun că dăm dovadă de seriozitate maximă în procesul de recrutare. Când vine vorba de echilibrul, de, de echilibrul geografic, vreau să vă spun două lucruri. În primul rând, în ce privește membrii UE15, populația îmbătrânește. E vorba așadar de angajați care vor ieși la pensie în curând Încercăm de asemenea să facem un efort pentru a implica toate statele membre. Avem o rețea de resurse umane, uh, reprezentanții acestea se întâlnesc de trei ori pe an. Întotdeauna încurajăm să se vină cu propuneri noi, dacă există candidați promițători, uh, avem, de pildă, un concurs, s-au publicat, s-au scos la concurs 54 de posturi. Dacă se prezintă, se promovează doar un candidat, nu prea sunt șanse, bineînțeles, dar dacă se, pro- se promovează 5-6, șansele sunt diferite. De asemenea, facem un efort um, de a atrage atenția, de a implica ministerele, promovăm de asemenea echilibrul între viața privată și cea profesională în cazul serviciului nostru. Cred că pe viitor vom avea mai mulți uh, angajați din cadrul țărilor UE 13 la SAE. Ceea ce privește politica imobiliară. Este o politică foarte importantă pentru noi și doamna președinte știe acest lucru foarte bine. Cred că aici s-au făcut eforturi considerabile. La ora actuală analizăm împreună cu Curtea de Conturi, de altfel finalizăm uh, la ora actuală raportul referitor la politica imobiliară. Cred că am dat dovadă de multă transparență, am comunicat toate datele necesare, bineînțeles date care trebuie interpretate. Vreau să vă spun că în ceea ce privește clădirile alese, selecția se face în funcție de anumite criterii, printre care chiria, de pildă, depinde de situația, dacă ne gândim e o țară unde vom rămâne pentru totdeauna sau nu e o bună șansă pe piață, trebuie să avem o reprezentanță diplomatică sau nu, suntem în deplasare sau nu. Bineînțeles, criteriul economic este important, dar înainte de toate, siguranța și securitatea personalului nostru. Nu e ușor să vă ofer acum o explicație amănunțită, poate putem ulterior să organizăm o întâlnire unde să vă dăm mai multe informații sau să venim cu un uh, raport. Vorbeați de Liban. Da, într-adevăr, delegația noastră din Liban e foarte importantă. Avem acolo 87 de angajați, avem de asemenea un birou în uh, Siria. Avem de asemenea o clădire de birouri de 3290 de metri pătrați, care costă practic 330 de euro pe metru pătrat, sub uh, costurile medii, este de asemenea o clădire foarte sigură. Ar trebui să procedăm de la caz la caz și nu cred că avem aici timpul necesar pentru a face această analiză, dar oricum am luat notă de solicitarea dumneavoastră de a primi mai multe informații la acest capitol. Acum, în ce privește siguranța, aș spune că este un lucru care ne preocupă mă deosebit și împreună cu Parlamentul European s-au înregistrat progrese remarcabile în ultimii ani. Vorbeam practic de asemenea de Um, dublarea numărului personalului uh, specific de protecție și pază, e vorba de angajați uh, cu pregătire în domeniu, pregătire militară, avem uh, forțe care pot fi detașate în situații de urgență, cu sprijinul autorității, iar sprijinul autorității bugetare, în deosebire a Parlamentului, a jucat un rol cheie în atingerea acestui obiectiv. Însă, Nu e vorba doar de sporirea capacității de reacție pe teren, ci aici um, vorbim de, de un efort care ar trebui să implice pe toată lumea. Am uh, făcut um, un efort deosebit pentru a pregăti pe toată lumea, toți membrii delegației. Există un curs obligatoriu de pregătire, 99% practic din personal este pregătit, instruit. De asemenea, organizăm campanii de conștientizare la sediu și în delegații. Toate delegațiile noastre participă la un, pro- la un program permanent de pregătire. Organizăm, de asemenea, instructaj în ceea ce privește evocarea clădirilor. Trebuie să ne gândim la siguranță dincolo de cea fizică, depinde de asemenea, uh, vorbim aici și de uh, Um, asigurarea comunicării. De pildă, la ora actuală facem eforturi considerabile pentru a spori siguranța rețelelor noastre de comunicare, comunicările vocale la ora actuală vor fi um, îmbunătățite și extinse la 60% anul viitor. Elaborăm la ora actuală un uh, serviciu de comunicare criptată. Lucrăm de asemenea la un instrument care ne va permite să comunicăm documentele sub formă vocală pe aplicațiile mobile. De asemenea, colaborăm cu Consiliul și Comisia pentru ca acestea să găzduiască o parte din rețeaua noastră viitoare de comunicări sigure. Bineînțeles, nu dispunem de aceleași resurse ca alte instituții, nu doar uh, la nivelul statelor membre, cât și în afara Uniunii Europene. Avem nevoie de experți, experți în comunicare sigură, în uh, contraspionaj, securitate cibernetică, pe care e greu să găsim în Uniunea Europeană. Probabil vom reveni în 2021, unde vom putea avea, putem, vom putea recruta acești experți. Pentru că toate instituțiile în toate statele membre se confruntă cu această problemă, aș spune că e practic reversul medaliei campaniile de dezinformare de care vorbeam mai devreme în alta reprezentantă și am să mă opresc aici. Vă mulțumesc foarte mult pentru răspunsul exhaustiv. Îi dau acum cuvântul raportoarei din umbră cu rugămintea de a nu depăși 5 minute pentru că în caz contrar um, nu am avea foarte mult timp la dispoziție. Isabel, înainte de toate. Mulțumesc, sper să mă încadrez în 5 minute. Aș dori să încep spunând că răspunsurile dumneavoastră la chestionarul adresat această comisie au fost cât se poate de complete și exhaustive. Am totuși câteva nedumeriri legate de aceste răspunsuri. Dar nu numai. Înainte de toate, aș vrea să știu dacă sondajul uh, în cadrul personalului din 2018 a dat rezultate semnificative care ar putea să fie puse în legătură cu reducerea de personal de 5% din 2014. Mă refer aici mai ales la cazuri de stres, de burnout sau în ceea ce privește volumul de muncă al cadrelor superioare. Un alt subiect. Doamna Mogherini vorbea de creșterea numărului de femei în ceea ce privește cadrele medii și superioare. M-aș vrea să știu, dincolo de formarea specifică, care sunt măsurile punctuale pe care le-a pus în aplicare SAE pentru ca numărul uh, de femei în ce privește cadrele superioare să crească. Pe de altă parte, în ceea ce privește programele de stagii în cadrul delegațiilor, aș vrea să știu dacă ne puteți spune dacă stagiarii care fac stagii obligatorii beneficiază de o formă de ajutor din partea SAE. Și dacă ne puteți spune cum a crescut uh, numărul uh, stagiarilor uh, de la 26, de la 29 în 2016 la um, peste 100 în 2019. În ceea ce privește consilierii speciale, aș vrea să știu ce, de ce formare beneficiază, dacă beneficiază de o formare specială și cum vă asigurați de asemenea că aceștia respectă Uh, dispozițiile în ceea ce privește protecția datelor când vine vorba de comunicarea informațiilor pe internet. De deci ce s-au ales doar șase consilieri pentru cele 140 de delegații? Și se precizează că se pot ocupa doar de cazuri care vin din alte delegații pentru a preîntâmpina posibile conflicte de interes. Nu credeți că în acest fel se împiedică um, adoptarea unei atitudini proactive din partea consilierilor? Dacă uh, nu ar fi mai bine să se încerce alte soluții pentru preîntâmpinarea conflictelor de interes, în același timp încurajând atitudine proactivă din partea consilierilor. Vă mulțumesc. Ich darf den nächsten Schattenbericht. Dau acum uh, cuvântul următorului raportor din umbră, colega Ghinea. Thank you. Domnul Ghinea. Try to be short. Voi încerca să fiu succint, doamnă președintă, și am să mă refer la dezinformare și fake news. Eu cred că Uniunea Europeană și statele membre sunt în permanent sub, sub atac uh, de informare, propa, mașină de propagandă a, a guvernului rus, a mass-mediei sponsorizate de guvernul rus, iar țările din parteneriatul estic sunt cele mai vulnerabile la aceste atacuri. Eu am analizat această problemă și la felul în care îi aducem un răspuns noi. Și pot constata în răspunsurile dumneavoastră scrise că uh, bugetul Stratcom a fost sporit de la 1 milion la 3 milioane de euro, ceea ce e rizibil comparativ cu seriozitatea, gravitatea problemei. Uh, planul de acțiune împotriva dezinformării a fost un bun pas înainte, dar întrebarea mea și e una recunosc de natură politică. Sperăm să obținem niște concluzii pentru viitor. Credeți că noi avem resurse suficiente ca Uniune și investim suficiente resurse pentru a combate această problemă uriașă? Și cum credeți că ar trebui să procedăm în viitor? Vă mulțumesc foarte mult, domnule Ghinea. Are acum cuvântul colegul Pecșa. Nu, nu cu Nu? Nu dorește să acumătă cuvântul? Bine. Domnul Cus. Mulțumesc foarte mult! Am câteva întrebări de natură generală. Mă bucur că Curtea de Conturi nu a găsit aici nicio eroare semnificativă. O instituție de asemenea amploare, care are un buget de aproape 10 miliarde de euro, e bineînțeles surprinzător. Uh, eu am lucrat foarte mult timp în domeniul controlului financiar și de obicei întotdeauna găsești ceva. Iată de ce vă întreb cum se definește această eroare semnificativă și dacă există cel puțin erori de natură formală în acele domenii unde întreb curtea de conturi aici, dacă, de pildă, în călătoriile uh, Uh, în delegații, în călătorile în interes de servici. Acolo de obicei se înregistrează multe erori sau în ceea ce privește achiziția de um, vehicule sau în alte premise. Asta e o întrebare. Acum, următoarea întrebare se adresează mai degrabă SEAE. Cum reușiți tocmai că nu, uh, cum faceți să nu apară erori semnificative? Faceți înainte o revizie internă? sau în ceea ce privește modificările de personal de care vorbeați. Nu există concedieri sau după aceea procese legate de aceste, de aceste concedieri și dacă da, câte? Iată câteva întrebări pentru că acest serviciu de acțiune externă, dacă într-adevăr lucrează astfel încât nu apare nicio eroare semnificativă, atunci ar trebui să fie, de fapt, etalonul pentru toate celelalte instituții, pentru că e un model extraordinar. Dacă ne gândim la o instituție de asemenea dimensiune, cu asemenea activitate unde se produc atâtea schimbări tot timpul, îmi vine greu să cred totuși că nu se înregistrează nicio eroare. Domnule Cus, vă spun de la început, că serviciul de acțiune externă se află sub pragul a ceea ce noi considerăm ca fiind un nivel critic, și anume 2%. Rămâne sub 2%. Faptul că nu există nicio eroare la SEAE nu nu a zis nimeni, nimeni nu afirmă acest lucru. Domnul Cus, dar de fapt așa apare, așa scrie. Doamna președintă este sub pragul de 2%, se numește prag de semnificație. Da, dacă așa stau lucrurile, spune domnul Cus, doamna președintă, dacă e sub 2%, bineînțeles, există erori, e clar, însă sincer, mă tem de clipa în care toată lumea va fi perfectă. Vă rog. To say that we are perfect, but... Aș vrea să spun că suntem perfect, dar tare mă tem că nu e adevărat. Pot să vă asigur însă că facem și noi erori, că încercăm să le combatem, că încercăm să învățăm din ele și da, vă asigur că uh, se întâmplă să concediem oameni, însă e foarte dificil, cum știți, există proceduri de apel, um, însă dacă vorbim de subperformanță, de hărțuire sau alte măsuri disciplinare le luăm și practic nu reînnoim anumite contracte. Dar revenind la întrebări. În ce privește sondajul de opinie printre personal, nu am văzut nicio legătură între rezultatele acestui sondaj și vreo indicație potrivit căreia oamenii se simt stresați sau că ar exista un număr mai mare de burnout. Uh, știți că munca în diplomație este uh, o <laughs> muncă foarte stresantă, lucrezi șapte zile din șapte, 24 de ore pe zi, trebuie să fii mereu conectat. Uh, Însă insistăm ca um, personalul să-și ia vacanțe, totuși, uh, chiar dacă sunt reticenți, și încercăm să luăm toate măsurile pentru a um, ameliora echilibrul între viața privată și cea profesională. Încercăm să oferim posibilități de part-time sau de muncă la distanță, teleworking. Uh, și Comisia încearcă să ne ajute cu personal în anumite delegații. E adevărat că oamenii sunt extrem de implicați, extrem de angajați, asta reiese și din raport, iar criticile uh, sunt mai degrabă uh, relaționate cu teme de comunicare internă, relațiile cu ierarhia, dar avem și un grup de lucru care analizează aceste elemente ce au reieșit din sondaj. Uh, sondajul de anul trecut, pentru prima dată, a fost unul comun pentru personalul din delegațiile, atât ale Comisiei cât și ale SAE. Deci lucrăm pe marginea acestor puncte. Acum, în ce privește echilibrul de gen, da, Încercăm să atragem tot mai multe femei pe poziții de management. Avem o rețea, discutăm mult cu colegii de la resurse umane. Și colaborăm atât cu statele membre cât și cu celelalte instituții europene. Dar trebuie să ne confruntăm cu o realitate. Până la urmă, suntem în competiție cu statele membre. O treime uh, din posturile uh, SAE vin uh, din statele membre. Dacă statele membre nu propun femei, uh, nu avem ce face. Poate că e vorba de cifre țintă, de interese specifice. Deci e o competiție între noi și statele membre. Ce se va schimba? Cum am spus și înainte, faptul că avem o populație în îmbătrânire care treptat se va pensiona și vom avea noi obiective de recrutare, mm, tocmai de a atrage și de a angaja dintre tineri, mai degrabă femei. Suntem foarte mândri că am atins cel, acel 40% de femei în posturi de management, dar am început uh, întreg acest efort cu ani și ani în urmă va dura foarte mult până când tinerele femei să ajungă în posturile superioare de conducere. Și trebuie ca SAE să devină tot mai atractiv din punct de vedere al carierei. Acum, în ce privește stagiarii. Am avut multe ameliorări, grație Parlamentului European, poziție pe care a luat-o, precum și poziția ombudsmanului. Ne bucurăm acum că putem oferi un număr mare de stagii de formare în delegații. 2017 a fost ultimul an în care nu am finanțat Uh, stagiile, stagiarii trebuiau să-și găsească singuri mijloace de subsistență. Acum avem un cadru complet nou pentru stagiari în delegații și cred că e un element pe care dorim să-l păstrăm. Sigur, am putea intra în detalii explicând cum se derulează lucrurile în fiecare sector, dar asta se poate face și în scris. Acum, în ce privește consilierii confidențiali și felul în care suntem organizați la nivel intern, avem șase consilieri, alți doi ni se vor alătura anul viitor. Ca reprezentant al administrației, pot să vă spun că noi nu avem un cuvânt de spus, este un serviciu independent de noi, uh, pentru colegii respectivi înseamnă mai multă muncă, pentru că e nevoie de formare specifică, de exemplu, cum să te comporți uh, în conflicte și avem tot mai multe situații unde ni se atrage atenția despre conflicte, hărțuire, dispute, litigi, iar acum acești consilieri au o linie clară pe care să o urmeze și știu pe cine să contacteze în astfel de situații. Este un efort, da. Organizăm și seminarii uh, la Bruxelles în special. E un capitol pe care încercăm să-l dezvoltăm, dar nu putem forța oamenii să devină astfel de consilieri uh, uh, confidențiali. Este un demers individual. Am să mă opresc aici și pot să vă ofer răspunsuri mai detaliate în scris. Gibt's noch weitere Fragen, Kollegin? Mai există alte întrebări, doamna Chinici, vă rog. Si, grație. Mulțumesc doamnă președinte. Doresc să mulțumesc atât doamnei Mogherini, care înțeleg că a trebuit să ne părățească uh, din cauza altor angajamente în plen, uh, cât și domnului Ruso pentru prezentări și vă mulțumesc și dumneavoastră, domnule, pentru că ați răspuns la numeroasele întrebări puse. Uh, ne-ați prezentat o situație în care Um, SEAE a avut o serie de activități importante într-un moment dificil, când uh, am avut de-a face cu multe provocări, terorism, schimbări climatice și uh, conflicte în diverse regiuni ale lumii și ne-ați uh, spus uh, ce s-a făcut în diversele aspecte ale activității SEAE și din punctul de vedere al organizării uh, serviciului și al structurilor sale. Uh, descărcarea de gestiune este, după părerea mea, ocazia de a face bilanțul ce s-a făcut, ce s-a îmbunătățit și ce mai e de făcut. Deci, întrebarea mea scurtă, simplă și directă este ce ar putea fi făcut mai bine, după punctul dumneavoastră de vedere, nu doar în ceea ce privește activitatea SAE, ci și pentru o mai bună utilizare a bugetului. Deci, ce poate fi făcut mai bine? Ce se poate ameliora? Vă mulțumesc. Thank you very much. Uh... Vă mulțumesc. Nu știu dacă doreți o listă în ordine alfabetică sau în ordinea priorității am putea sta multe zile dacă ar fi să acoperim uh, tot. Nu, uh, ați uh, dat deja multe indicații de lucruri pe care am putea să le ameliorăm. Ce înțeleg eu de aici e că securitatea, siguranța rămâne una din priorități și o neliniște. Sigur, noi nu avem mijloacele Statelor Unite uh, pentru a proteja ambasadele și în cauza asta lucrăm de aproape cu statele membre. Pentru a ne proteja ambasadele, subcontractăm uh, serviciile de securitate, adesea mm, sunt foarte scumpe și ne mai confruntăm și cu probleme mici sau mari. Uneori uh, jandarmeriile naționale sau armatele statului respectiv ne ajută. Apoi, un alt element e flexibilitatea. Nu ne deosebim de celelalte instituții europene. atunci când există o criză, sigur, sau în un alt tip de prioritate, delegăm uh, uh, uh, persoane suplimentare Um, ne-am dorit și noi să lucrăm tot mai mult pe proiecte, pe sarcini și să ne îndepărtăm de um, structurile tip siloz, dar când intervine o urgență, m-aș bucura să pot uh, desfășura uh, personal suplimentar în anumite puncte, dar nu întotdeauna e posibil. Dezinformarea. Am menționat acest lucru și securitatea pe latura aceasta. Sigur, nu sunt probleme care vor dispărea de la sine. Nu sunt sigur că avem toată expertiza. Știu că Parlamentul, și pe bună dreptate, în ultimii doi ani am ținut seama de asta, cere um, suplimentarea uh, cu experți naționali, dar această expertiză e greu de găsit, uh, mai ales prin competițiile uh, generale. De aceea căutăm uh, să angajăm uh, agenți temporari specializați. Împreună cu colegii mei, în momentul acesta, încercăm să oferim o asistență de tip diferit uh, delegațiilor. Încercăm să, să recentralizăm anumite mm, sarcini uh, administrative de detaliu, cum ar fi achizițiile publice. Um, acesta ar urma să fie un centru regional um, tocmai ca să eliberăm delegațiile de, de aceste sarcini birocratice, ca să le spun așa, pentru că nu totdeauna avem suficient personal. Apoi vine vorba și de imagine și de brand. Dacă călătoriți peste tot în lume, vedeți că fiecare delegație noastră au um, um, stel de ședință, steaguri, semnalmente, plăcuțe, diferite, pentru că e ceea ce au moștenit de la delegațiile comisiei. Acum încercăm să vedem ce fac, uh, de exemplu, statele membre la nivel de ministere. Uh, de exemplu, utilizează o singură companie pentru toată corespondența. Uh, pe termen lung am dorit să eliberăm personalul, repet, de sarcini administrative pentru ca să facă mai degrabă munca politică. Ar mai fi multe de spus, dar n-aș de unde să încep. Fragen vom äh. ă, mă tem că întrebarea domnului Ghina nu ă, a primit răspuns. Mm, domnul Ghina vorbea despre Rusia și interferențe și cred că merită spuse ceva mai multe lucruri la acest capitol. Ă, am pe listă, vă rog să mă scuzați pentru omisiune. Da, până la urmă e vorba de mijloacele pe care le avem la dispoziție. Prima mea întâlnire cu noul înalt reprezentant uh, s-a referit exact la asta. Avem suficient buget? Eu am răspuns da, dar depinde pentru ce. Dacă vrem mai mulți bani la securitate sau la combaterea dezinformării, nu avem uh, fabricile uriașe de dezinformare um, de a crea profile uh, false și fake news, așa cum se întâmplă în uh, țările lumea treia. Deci, uh, planul nostru de combaterea dezinformării e rizibil, se poate spune, dar e un prim pas și cu sprijinul uh, Parlamentului și a autorităților bugetare, eu sper uh, ca uh, mijloacele noastre să sporească. Însă, împreună cu diferitele agenții și organizații din statele membre care la rândul lor combat dezinformarea, sper uh, cum spunea și doamna înalt reprezentant, sistemul de alertă precoce, mai ales în perioada de alegeri, putem preveni uh, anumite acțiuni sau măcar să prevenim anumite elemente de propagandă. Prezente mai ales pe rețelele sociale. Da, e un început. Sigur, nu ne vom opri. Nu știu dacă vom avea aceleași mijloace ca uh, și oponenții noștri. Încercăm să facem tot ce putem mai bine. Deocamdată ceva mai multă coordinare între statele membre, între ce facem noi, între noi și ei, uh, e ceva fundamental. Și în încheiere aș mai spune că, da, dezinformarea e combătută de acest task force din Bruxelles, dar trebuie să uh, punem oameni mai mulți pe această sarcină în delegații, mai ales în acele delegații care se situează în zone de risc și contrainformațiile să funcționeze pe teren la fața locului. Da, mi mi-am. Da. Văd că toată lumea e mulțumită. Dau cuvântul înapoi raportorului nostru. Dacă nu mai există alte întrebări, Thomas. Thank you very much, my colleague. It was... Mulțumesc, stimate coleg. A fost foarte interesant să auzim și o altă perspectivă și mulțumesc foarte, foarte mult pentru tot ce ne-ați spus. Cred că vom coopera de aproape pe marginea raportului final și vreau să vă mulțumesc atât dumneavoastră domnului Deveta, uh, tuturor colegilor dumneavoastră, pentru că e esențial să vorbim deschis. Aici, la cont, noi nu suntem dușmanii dumneavoastră. Adesea vă arătăm o altă perspectivă asupra acelorași lucruri. Adesea avem și noi o experiență cu care venim și în niciun caz nu vorbim de experiențe fundamental negative, ci doar de sugestii de ameliorare, pentru că până la urmă nimeni nu e perfect. Mulțumesc și colegilor pentru felul în care s-a discutat pe marginea erorilor. Cred că pe viitor nu ne vom mai concentra pe rata de eroare, ci ne vom concentra mai mult pe context. Pentru că din context vom înțelege mai bine care au fost problemele și în ce fel uh, ele pot fi eliminate în viitor. Echilibrul geografic rămâne însă foarte important pentru noi, cum spuneam și la început. Iar dacă cineva va fi, dintre noi va fi raportor pentru descărcarea 2019, vom spune lucruri pozitive și sper că vom putea constata că a intervenit un anumit progres, chiar dacă nu e uriaș. Uh, dacă n-a fost posibil pentru echilibrul de uh, gen timp de 100 de ani, poate măcar echilibrul geografic va fi de acum posibil pentru că n-a fost posibil în ultimii 50 de ani și încă o dată vă urez mult succes. So, dann darf ich mich zunächst doresc să le mulțumesc colegilor, mai ales membrilor Curții de Conturi, domnul Russo, care a realizat cu atât de multă atenție acest raport referitor la Curtea de Conturi și la Serviciul de Acțiune Externă, îmi cer scuze, și care a venit astăzi alături de noi la Strasburg. Vă mulțumesc de asemenea pentru colaborarea excelentă și vă rog să-i transmiteți uh, la noastre și aprecierea comisiei noastre, doamnei Mogherini, atât pentru Serviciul de Acțiune Externă, cât și pentru activitatea dumnei. Vă mulțumesc avem acum o mică problemă. Ne lipsește un comisar. A venit? Minunat! <laughs> Tocmai a ajuns. Nu uh, ne lipsește așadar un comisar, a sosit între timp. So, lieber Kommissar Mimica. Dragă domnule comisar Mimica, mă bucur, n-ai spus, să vă pot ura bun venit aici alături de noi. Mă bucur de asemenea că din partea Curții de Conturi îl avem alături de noi pe Bauzile Tomei Mugurusa, calitatea sa de membru al Curții de Conturi, ne va prezenta prima analiză a Curții de Conturi. Vă rog. Ich darf ihm hiermit das Wort geben. Vă rog, aveți cuvântul. Gracias, señora Mulțumesc, doamnă președinte. Doamnelor și domnilor deputați, pentru mine este o oroare să vin în fața acestei comisii pentru a vă prezenta în cadrul uh, procedurii de descărcare de gestiune rezultatul uh, activității Curții Europene de Conturi în legătură cu rubrica 4, Europa Globală, din raportul nostru um, pentru 2018. E vorba de cheltuielile de politică externă, de promovarea valorilor Uniunii Europene, sprijin pentru țările candidate, cât și cooperarea pentru dezvoltarea și ajutorul umanitar la nivel global. În 2018, cheltuielile care au făcut obiectul controlul nostru, controlului nostru a fost 8 uh, miliarde de, în valoare de 8 uh, miliarde de euro. Nu am făcut o evaluare specifică în acestei politici în uh, raportul nostru anual, Uh, am uh, luat 58 de tranzacții uh, și în 11 dintre acestea am găsit erori. Din cele 11 tranzacții cu erori, 5 au putut, putut fi cantificate și Mm, au corespuns unor tranzacții. Um, am identificat și costuri care nu, pot, nu puteau fi uh, uh, finanțate, care au fost incluse în declarațiile de cheltuieli. De exemplu, în cadrul unui proiect am găsit între documentele justificative uh, cheltuieli de călătorie care nu ar fi trebuit să fie finanțate. Am găsit și un caz în care nu au fost uh, respectate condițiile de licitații publice. Um, am inclus în uh, raport raport uh, și exemple de controle eficiente realizate de comisie. Uh, dăm în raportul nostru exemple în acest sens de bune practici din partea comisiei. Doamnelor și domnilor deputați, rubrica Europa Globală este gestionată direct de diverse direcții generale, adică DEFCO, Direcția Generală pentru Cooperare pentru Dezvoltare, Direcția Generală pentru Politicile de Extindere și Vecinătate sau Direcția Generală pentru Protecția Civilă și Ajutorul Umanitar, dar și de către serviciul care se ocupă de instrumentele de politică externă și de către delegațiile Uniunii Europene în peste 150 de țări. În mod indirect, și țările beneficiare și diverse organizații internaționale pot să participe la gestiunea fondurilor uh, Uniunii în acest domeniu. Aș dori să vă atrag atenția asupra dificultăților pe care le-am avut anul acesta ca să obținem la timp documentele justificative esențiale uh, în munca noastră. Eh, din operațiunile realizate de UNICEF și din Programul Mondial eh, pentru Alimente al ONU. Eh, lipsa de informații, lipsa de documente necesare a afectat în mod semnificativ planificarea auditului nostru și, în consecință, am făcut o recomandare în acest sens. Dincolo de auditarea tranzacțiilor, care permite uh, determinarea uh, ratei globale a erorii. În raport am uh, examinat și rata reziduală a erorii de la Direcția Generală pentru Vecinătate și Extindere și raporturile anuale de um, activitate ale Direcției Generale de Direcțiilor Generale DEFCO și ECO. În 2018, DGNIR a Uh, realizat studii în legătură cu uh, rata rezolvării realizate de o firmă externă. Am constatat că în acest an s-a dublat numărul operațiunilor în care uh, s-a obținut o încredere totală grație muncii altor auditori, fără să ne fie asigurat că acest audit a fost făcut în mod adecvat. În ceea ce privește capacitatea de corecție a Direcției Generale pentru Protecție Civilă și Ajutor Umanitar, dincolo de eforturile lor de a exclude din calcul uh, recuperărilor sumelor de prefinanțare și ordinilor de recuperare anulate, uh, înțelegem că aceste sume sunt în continuare supraevaluate în estimarea acestei direcții generale uh, dincolo de verificarea legalității și uh, uh, corectitudinii gestiunii financiare, am evaluat în acest an și randamentul în 15 proiecte finalizate. Am făcut controle pe teren când vine vorba de performanță, performanța pe teren în Ucraina, Algeria, Bosnia, Herțegovina și Laos. Cu excepția unui caz, toate proiectele examinate aveau uh, uh, indicatori de performanță clar și pertinenți și uh, este un cadru logic care a fost bine structurat pentru control și obiectivele au fost realiste și viabile. În acest domeniu am făcut anul acesta trei recomandări comisiei. În primul, prima recomandare este cea pe care am menționat-o anterior. Comisia ă, trebuie să ia măsurile necesare pentru a impune organizațiilor internaționale să transmită curții de conturi orice document sau informație de care are nevoie curtea pentru ă, a-și face treaba. În al doilea rând, am recomandat Comisiei să ia măsuri pentru a adapta metodologia studiilor uh, privind rata reziduală a erorii realizată de DG NIR uh, pentru a se limita deciziile bazate pe încrederea completă în activitatea unor uh, firme de audit externe și uh, să uh, supravegheze cu atenție activitatea acestora. În al treilea rând, am recomandat Comisiei să revizuiască calculele făcute de Direcția Generală pentru Protecția Civilă și Ajutor Umanitar în ceea ce privește capacitatea sa de corecție în exercițiul 2019 uh, prin excluderea recuperării prefinanțărilor neutilizate. Doamnelor și domnilor deputați, în încheiere aș dori să Mulțumesc Comisiei pentru colaborarea cu Curtea de Conturi. Uh, climatul de cooperare a fost unul bun de-a lungul anilor uh, și în mod concret pentru acest raport anual. Vă mulțumesc mult pentru atenție și rămân la dispoziția dumneavoastră uh, pentru orice clarificări sau pentru a răspunde la orice întrebări. Vă mulțumesc! Zunächst Înainte de toate, dați-mi voi să vă mulțumesc pentru această perspectivă de ansamblu foarte precisă și îi dau cuvântul domnului comisar Mimița. Mulțumesc, doamnă președinte. Bună dimineața, stimați eurodeputați. Aș dori mai întâi să mulțumesc Curții Europene de Conturi pentru prezentarea raportului său anual și pentru observațiile detaliate făcute în legătură cu intervițiile noastre externe. Aș dori să mulțumesc uh, și uh, uh, membrilor Parlamentului și doamnei președinte acestei comisii, doamna raportor Holmel, pentru invitația la această reuniune. Comisia ia activitatea și recomandările curții foarte în serios. În 2018 am pus în aplicare încă o dată recomandările curții am uh, făcut uh, o analiză diferențiată a ratei ero- ratelor eroilor și am luat măsuri clare pentru a rezolva toate slăbiciunile identificate de curte. Curtea Europeană de Conturi a publicat o rată de eroare doar pentru întregul buget UE, nu se mai fac estimări pe capitole, așa că voi aborda chestiunea ratei erorii atunci când voi vorbi despre descărcarea de gestiune pentru Fed. Și ajung aici la a doua provocare cea legată de modul în care politicile și resurselor se transpun în rezultate concrete pe teren. Angajamentul meu este același ca întotdeauna pentru ca monitorizarea și raportarea rezultatelor în legătură cu intervențiile finanțate de UE să fie cât mai robuste. Dincolo de sumele cheltuite, trebuie să evaluăm în mod uh, obiectiv uh, măsura în care programele finanțate de noi au obținut cu adevărat rezultate. Voi vorbi acum despre sprijinul bugetar. Acesta permite să avem, ne permite să avem un dialog politic structurat la nivel înalt cu țări partenere pe subiecte cruciale pentru dezvoltarea acestor țări, cum ar fi guvernanța finanțelor publice, corupția, calitatea politicilor publice și stabilitatea macroeconomică. Este o investiție în sistemele țărilor partenere pentru uh, a le permite să-și reformeze administrațiile, să ofere servicii mai bune și să facă guvernele mai uh, responsabile și transparente în gestionarea finanțelor publice și în lupta împotriva corupției. După părerea noastră, merită. Progresele nu sunt identice în toate țările, dar uh, tendințele vorbesc de la sine, în general. Programele de sprijin bugetar și evaluările lor confirmă faptul că confirmă acest lucru. Sprijinul bugetar aduce rezultate în timp și s-a dovedit a fi cel mai, cea mai bună modalitate de a sprijini dialogul politic cu țările partenere țările partenere, inclusiv cele din contexte foarte dificile. Societatea civilă și birourile de evaluare um, au confirmat faptul că sprijinul bugetar funcționează. Și Comisia face eforturi pentru a comunica în legătură cu aceste rezultate bune obținute. Avem și parteneriate strategice cu organizații internaționale, cum ar fi ONU, Banca Mondială și Fondul Monetar Internațional pentru a um, obține mai multă, sprijine, mai multă susținere pentru sprijinul bugetar la nivel uh, mondial. Încercăm să folosim efectele de pârghie pentru a ne grupa resursele și a ne folosi mai bine cunoștințele și expertiza într-un sector sau într-o regiune. În legătură cu un alt subiect, pot să vă spun că am făcut progrese în punerea în aplicare a celor patru fonduri fiduciare ale UE, grație cărora Uniunea Europeană a obținut vizibilitate și a dat dovadă de leadership prin coordonarea între statele membre și alți donatori. Fondurile fiduciare ne-au permis să fim mai eficienți și să avem un impact mai mare um, grupând contribuțiile financiare, folosind proceduri rapide de aprobare și punere în aplicare și asigurând o incluziune mai mare. Implicarea Parlamentului European uh, este foarte apreciată. Am făcut progrese și în punerea aplicare a planului de investiții externe. 1,5 um, miliarde de euro au fost alocați pentru 28 de contracte de garanții. Acestea vor atrage peste 17 miliarde investiții private uh, prin uh, facilitare și reducerea riscurilor. Am semnat noi acorduri de garantare chiar la începutul acestei luni. În plus, peste peste 4,5 miliarde din sprijin uh, din fondurile europene au fost alocate intervențiilor de blending în Africa și în vecinătate pentru a debloca investiții în valoare de peste 24 de miliarde în sectoare uh, promițătoare ale economiei, transporturi, energii uh, durabile, dezvoltare locală și agricultură durabilă. În fine, negocierile în legătură cu uh, instrumentele de finanțare externă în viitorul CFM între 2021 și 2027 uh, avansează. Primul trilog a avut loc în octombrie în legătură cu uh, instrumentul de vecinătate, uh, cu dezvoltare și cooperare internațională. A început bine, acum trebuie să facă progrese rapide în acest dosar ca să fie adoptat la timp, pentru că până în aplicare începe în ianuarie 2021. Știu că Parlamentul European are același obiectiv cu noi și anume să se maximizeze valoarea adăugată a acțiunii externe a UE, care să devină un domeniu prioritar în următoarea perioadă de programare financiară. De aceea contez pe cooperarea cu dumneavoastră. Revenind la exercițiul de descărcare de gestiune din acest an, am avut două rezerve în raportul nostru anual de activitate pentru 2018. Mai întâi, uh, am ținut cont de o rezervă a Digineer în legătură cu granturile directe din fondurile uh, subdelegate de la DEFCO la Digineer. A doua rezervă se referă la gestionarea fondurilor europene de Comisia Uniunii Africane. A trebuit să menținem această rezervă, așteptând rezultatul unei noi evaluări a acestei instituții, care va fi finalizată la sfârșitul acestui an. Dacă rezultatele sunt pozitive, există șansa ca rezerva să fie ridicată la anul. Stimați deputați, trebuie să ne concentrăm în continuare pe obținerea rezultatelor cele mai bune, um, pentru că datorăm acest lucru contribuabililor și milioanelor de oameni din întreaga lume care beneficiază de pe urma cooperării uh, pentru dezvoltare. Cu sprijinul acestui Parlament vom continua să evoluăm în direcția cea bună. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Ne-am cam încurcat un pic pentru că ați luat la oaltă Fondul European de Dezvoltare. Colegii deja privesc înspre mine zâmbit, așa că îi întreb pe colegi dacă putem lua punctul 4 și 5 împreună. Michel, începi poate tu cu Fondul European de Dezvoltare, după care eu, pentru ca domnul comisar să nu mai trebuiască să mai aștepte. Cred că nu vom uh, avea în acest fel nici probleme cu timpul de vot, așa că îți dau cuvântul, dacă domnul comisar de asemenea e de acord, pentru a discuta despre Fondul European de Dezvoltare sau poate domnul reprezentant al Curții de Conturi dorește să spună ceva referitor la Fondul European de Dezvoltare? Poate <laughs> am încurcat eu și mai mult lucrurile. Îi dăm înainte de toate cuvântul uh, reprezentantului Curții de Conturi, după care uh, continuăm dacă oricum deja cele două domenii au fost luate la oaltă, continuăm tot așa. Vă rog. Señora președintă. Doamnă președinte, atunci vă voi prezenta acum raportul privind Fondul European de Dezvoltare. În exercițiul 2018, au făcut obiectul uh, um, studiului uh, evaluării noastre 4 miliarde de euro. Uh, Fed este un instrument important de sprijin pentru dezvoltarea Uniunii Europene. După părerea Curții de Conturi, um, al 8-lea, al 9-lea, al 10-lea și al 11-lea Fond European de Dezvoltare în 2018 prezintă, um, își prezintă în mod fidel uh, situația financiară în toate domeniile importante și rezultatele operațiunilor și fluxurilor de tezorerie și schimbările în activele nete uh, sunt bine reprezentate. După părerea curții, uh, veniturile um, din contabilitate sunt legale și reglementare. În ceea ce privește cheltuielile, însă um, rata erorii uh, este de 5,2%, deci este peste pragul de materialitate din metodologia, metodologia noastră, care este de 2%. Acest lucru ne face să avem un aviz nefavorabil în legătură cu legalitatea și regularitatea cheltuielilor din Fondul European de Dezvoltare. În 2018 am uh, auditat uh, 125 de tranzacții și dintre acestea 51 au fost afectate de uh, rate, o rată de eroare, dintre care 39 au avut un impact financiar. Majoritatea erorilor um, s-au făcut din lipsă de documente justificative esențiale sau nerespectarea semnificativă a regulilor de achiziții publice și Uh, acceptarea de cheltuiri ne, cheltuieli neeligibile. În anumite cazuri în care am detectat erori, Comisia dispunea de informații suficiente în dosarele de cheltuieli pentru a evita sau a corecta aceste erori înainte de a accepta plata. Dacă informațiile ar fi fost uh, folosite în mod adecvat, nivelul estimat al erorii uh, din Fondul European de Dezvoltare ar fi fost de 1,2, uh, cu 1,2% mai mic. Așa cum am spus și în legătură cu Europa Globală, în cazul Fondului European de Dezvoltare, am avut probleme de lipsă de cooperare din partea unor organizații internaționale uh, și acest lucru ne-a obligat să formulăm o recomandare adresată Comisiei identică cu cea uh, din raportul anual. În legătură cu analiza realizată în studiul privind uh, rata reziduală a erorii a DGDEFCO, am uh, subliniat uh, anumite limite în uh, metodologia de calcul a acestei rate a erorii. De, în primul rând, numărul mic de controle realizate pe teren, faptul că controlele realizate în domeniul achizițiilor publice sunt incomplete, și, în fine, sistemele de estimare și calcul al acestor erori. De aceea recomandăm Comisiei să îmbunătățească metodologia și uh, manualul uh, Uh, pentru uh, realizarea studiului ratei uh, reziduale a erorilor. În diversele controle făcute pe teren, auditorii noștri au identificat cazuri de folosire eficientă de bunuri folosite în scopul proiectelor auditate. Sunt exemple bune în studiu de bune practici, dar s-au identificat și situații în care eficacitatea acțiunii nu a fost evidentă sau au fost dubii în legătură cu durabilitatea în timp a proiectelor finanțate din fonduri europene. Așa cum v-am spus, Explicații mai detaliate și exemple uh, sunt în raportul uh, pe care vi l-am prezentat. Vă mulțumesc pentru atenție și rămân la dispoziția dumneavoastră pentru a răspunde uh, la orice întrebare sau pentru orice clarificare. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Acum uh, am văzut că domnul comisar Mimița dorește totuși să spune ceva în plus referitor la Fondul European de Dezvoltare după care îi dăm cuvântul dumnealui, după care intervenim noi. Da, și noi am fost deranjate că s-a amestecat uh, Fondul European de Dezvoltare cu DEVCO. Acum dumneavoastră aveți ceva în plus de spus, vă rog. Mulțumesc foarte mult, stimată doamnă președinte, stimați membri. Înainte de toate vreau să-i mulțumesc curții de conturi pentru că și-a prezentat uh, raportul anual referitor la Fondul European de Dezvoltare. Dați-mi voie să mă concentrez asupra celor aspecte de interes direct pentru uh, Fondul European de Dezvoltare. Din nou, îi suntem recunoscători curții de conturi pentru recomandări, recomandări care ajută Comisia să-și îmbunătățească sistemul de control. Rata erorilor măsurată de curte pentru Fed a crescut în 2018 în ciuda unei abordări neschimbate. Această creștere reprezintă mai degrabă o fluctuație decât o creștere statistică. Vom continua cu planul nostru de măsuri pentru a simplifica și clarifica norme și proceduri relevante pentru a îmbunătăți formarea partenerilor și personalului nostru, să îmbunătățim uh, mecanismele de control pentru ca pe viitor ratele erorii, de ratele de eroare să scadă. Ați putut constata că în raportul său anual, Curtea a scos în evidență o anumită lipsă de cooperare din partea organizațiilor internaționale. E într-adevăr regretabil și se datorează probabil termenelor limită deosebit de stricte care au trebuit respectate în timpul procedurii de audit. Comisia va face tot ce este în putință pentru a îmbunătăți cooperarea cu organizațiile internaționale și pentru ca, în acest fel, procesul de audit să fie unul mai lin. Vestea bună e că rata reziduală a erorilor pentru activitatea DigiDevco a scăzut și mai mult în 2018. Rata estimată pentru uh, Fed este mai mare decât rata reziduală de erori, lucru absolut normal. Într-adevăr, cele două rate de eroare urmăresc obiective diferite și nu măsoară același lucru. Rata de eroare care se ocupă doar de contractele Fed reflectă raportul dintre costurile eligibile și totalitatea plăților efectuate în exercițiul bugetar. Tranzacțiile analizate de Curtea de Conturi țin de contracte în curs. Iată de ce rata de eroare a curții reflectă mai degrabă o rată de eroare la plăți. Comisia, prin uh, proceduri de audit, verificare, controle interne, dispune de posibilitatea de a corecta într-o anumită măsură erorile aferente acestor tranzacții. Rata reziduală de eroare, care acoperă toate activitățile DGFCO, estimează că acele erori rămase nedetectate după, estimează toate acele erori care rămân nedetectate după ce s-au făcut uh, verificările necesare. Iată de ce rata identificată de Curtea de Conturi arată că Comisia poate rectifica erorilor înainte de finalizarea contractelor. Evaluări referitoare la performanța programelor FED ar trebui să țină cont de uh, contextul riscant, în permanentă schimbare în uh, care se desfășoară aceste programe. Însă, după cum spuneam și în declarația mea introductivă, ne putem întotdeauna descurca mai bine. Iată de ce luăm măsuri concrete pentru a pune în aplicare recomandările curții. Aceste eforturi în ce privește Fondul European de Dezvoltare sunt, bineînțeles, uh, legate de contextul politic mai amplu al relației noastre cu țările ACP. Dați-mi voie așadar să scot în evidență faptul că trebuie să nimerim um, cadrul post-Cotonou. Este un lucru absolut uh, fundamental pentru ca parteneriatul actual să se transforme într-un cadru mai modern care să își uh, atingă obiectivele fixate privind dezvoltarea durabilă. În ceea ce privește relația noastră cu Africa, am convingerea că Alianța Europa-Africa pentru crearea de locuri de muncă durabile, inițiativa lansată de președintele Juncker, este un element fundamental în dezvoltarea relației economice în avantajul partenerilor noștri și a noastră. Consolidează comerțul și, printre altele, prevede investiții în învățământ și formare. Activitatea fondurilor fiduciare operaționale pentru Africa s-au dovedit a fi instrumente necesare pentru a răspunde la provocări precum cele din Sahel, lacul, uh, zona lacului Chad sau Honul Africii. De asemenea, fondul fiduciar Bacud și-a dovedit eficacitatea creând o punte de legătură între asistențele, uh, asistența pentru dezvoltare și cea cu caracter umanitar în centrul Africii. Pentru a atinge obiectivul uh, stabilit pentru cadrul post-Cotonou și pentru a răspunde la solicitările Parlamentului European, am venit cu o propunere pentru ca Fondul European de Dezvoltare să fie inclus în uh, bugetul general al Uniunii. Prin urmare, Parlamentul ar, putu, ar putea să-și exercite competențele de control atât în ceea ce privește cuantumul, cât și felul în care sunt cheltuite fondurile de către partenerii noștri din Africa. Cred că în același fel am dobândit mai multă coerență și ne-am concentrat și mai mult pe performanță și pe rezultate. Stimați membri, haideți să facem tot ce ne stă în putință pentru ca cooperarea noastră în cadrul FED să fie cât se poate de rodnică. Încă o dată vă mulțumesc pentru sprijinul și contribuțiile dumneavoastră constructive. Mulțumesc! Vă mulțumesc foarte mult, domnule comisar! Aș uh, trece de îndată la intervențiile noastre din partea mea și a doamnei Rivazi în calitate de raportor, pentru că după aceea raportorul din umbră vor lua cuvântul în intervenții un pic separate și pentru a folosi și mai bine timpul pe care îl avem la dispoziție. Dau cuvântul înainte de toate colegii Rivazi pentru FED. Merci, Madame la Présidente. Merci, Monsieur Mimica. Vă mulțumesc, doamnă președinte, vă mulțumesc, domnule Mimița, ne-am cunoscut în mandatul anterior. Mulțumim și curții, curții de conturi. E foarte bine să avem o curte de conturi care analizează toate rezultatele și le și evaluează. Către colegi, adresându-mă acum, vreau să vă spun că acest buget al FED, fie că aparține UE, BEI sau statelor membre, e un buget uh, considerabil vorbim de 74 de miliarde de euro aproximativ. Suntem primul donator mondial de ajutor pentru dezvoltare. Și veți vedea mai încolo că vizibilitatea Uniunii Europene nu e la înălțimea contribuției. Și aici cred că ar trebui să avem uh, uh, exigențe mai mari în ce privește lizibilitatea conturilor UE. Uh, spun același lucru aici ca și în Franța, uh, mereu fac gură, pur și simplu nu se spune, nu se arată cât de mult cheltuiește UE. Uh, pe termen lung vizăm eradicarea sărăciei și, între timp, reducerea ei. Este elementul fundamental al ajutorului pentru dezvoltare. De ce reamintesc acest lucru? Ne dăm seama că există o tendință neliniștitoare uh, cadrul cel de-a 11-lea Fed, anume obiectivul securitar și de migrație, care ne îndepărtează de obiectivul principal ce rămâne eliminarea sărăciei. Uh, de acord, influențăm migrația, dar nu aceste fonduri trebuie utilizate în acest scop. Apoi, ați evocat acordurile de la Cotonou, care expiră în februarie 2020. Acum, în ce privește acordurile post-Cotonou, Vorbim de un instrument foarte important și va trebui să-l utilizăm chipzuit. Un alt element în introducere, știți că Parlamentul, precum și Comisia de Alminteri, suntem de acord, aceste elemente trebuie uh, integrate în bugetul Uniunii Europene. Vom vota sau nu descărcarea, dar noi, la Parlamentul European, nu avem nicio putere în stabilirea bugetului sau afectarea resurselor la Fed. Și găsesc aici că vorbim de o disfuncție și suntem de acord. Nu revin uh, la uh, Curtea de Conturi, s-a explicat deja, dar aș reveni la recomandările Parlamentului European pe care noi le formulaserăm la descărcarea pe 2017. Am pus o serie de întrebări, am analizat răspunsurile dumneavoastră și acum aș adăuga câteva elemente în ce privește recomandările cheie. Mai întâi, vorbim de o prezentare structurată a incidenței cel de 11-lea FED în ce privește rezultatele privind protecția um, drepturilor omului și protecția mediului. Eu circul prin Africa de 40 de ani și îmi spun, vă dați seama câți bani turnăm aici? Și când ne întrebăm care e evoluția la nivelul respectării drepturilor mm, omului sau cum se respectă mediul, nu există niciun fel de evaluare structurată, ceea ce e pentru mine o lacună enormă. Și trebuie să vedem de unde provine. Să înțelegem ce vrem să facem. Trebuie să identificăm rezultatele deja obținute, impactul proiectelor legate de niște obiective precise și toate aceste elemente rămân încă o provocare pentru DG DevCo. Ce privește ajutorul direct, Comisia, Comisia ne-a spus că E vorba de transferul de sume substanțiale la bugetul statului beneficiar. Acesta este ajutorul bugetar direct. Dar e pentru a rezolva probleme specifice la nivel sectorial, completând cu o asistență tehnică corespunzătoare unde e cazul după răspunsul dumneavoastră, mă preocupă utilizarea ce poate fi făcută a, cu aceste fonduri, pentru că nu există trasabilitate, mai ales că aceste fonduri sunt fuzionate cu mijloacele bugetare ale țării partenere, mai ales când țara parteneră, unde nu există control democratic, unde libertățile societății civile și mass media a, sunt absente. Mă întreb ce se întâmplă. Da, foarte bine că susținem bugetar uh, aceste țări. Europa e singura care face asta. Nici China, nici nimeni altcineva nu o face. Dar, dar, nu există trasabilitate acestor bani și am putea fi atacați pentru că noi apărăm Europa și putem fi atacați că aceste fonduri habar n-avem unde sfârșesc. Și atunci vă întreb. Mecanismul de control trebuie ameliorat ce privește uh, comportamentul statului membru, în ce privește corupția, statul de drept, democrația, drepturile omului. Încă câteva elemente, doamnă președinte. Vizibilitatea Uniunii Europene, reamintesc, dăm o grămadă de bani, adesea acești bani uh, trec prin organizații internaționale care nu respectă regulile uh, vizibilității. Aici e musai să ameliorăm lucrurile. Apoi, Doamna președinte, întrerupe. Două minute. Atunci un minut. În ce privește fondurile fiduciare, eu nu sunt satisfăcută. Prea mulți bani merg în aceste fonduri fiduciare pentru securitate și migrație. Iar acest lucru înseamnă deturnarea obiectivului nostru. Și un ultim exemplu. Eritrea. Există ONG-uri care au venit la mine să-mi spună că Uniunea Europeană a semnat un contract de 20 de milioane de euro și aici acceptați ca respectiva companie eritreană care a semnat contractul să utilizeze uh, uh forță de stat care utilizează munca forțată. Cum să construim Uh, șosele în Eritrea cu uh, muncă forțată, în timp ce noi plătim niște bani acolo. Președinta întrerupe. Am terminat, doamnă președintă. Mulțumesc. Dar era foarte important să spun toate aceste lucruri. Înțeleg, dar trebuie să prescurtăm întrebările pentru că și ceilalți colegi au întrebări și dreptul să se exprime. Uh, Îi dau cuvântul înainte de toate domnului comisar pentru a răspunde, după care voi lua cuvântul eu la domeniul meu pentru că eu sunt foarte multe întrebări și acolo. Și oricum întrebările din partea doamnei Rivazie au fost destul de ample. Thank you very much, honorable. Mulțumesc și vă mulțumesc, doamnă deputat, pentru com comentariile, recomandările și întrebările pe care mi le-ați adresat uh, asupra felului în care banul contribuabilului european e utilizat când vine vorba de acțiune externă. E adevărat, trebuie să ne ameliorăm, să consolidăm vizibilitatea uh, acțiunilor noastre externe și când vine vorba de managementul direct al proiectelor noastre pe care noi le facem, le derulăm, vreau să vă asigur că vizibilitatea e la locul ei în întreaga Africă și oriunde avem astfel de proiecte direct administrate de către noi, puteți vedea siglele, panourile uh, cu intervenția UE, discutăm cu guvernele, cu cetățenii și uh, se arată mereu că e vorba de un proiect european. Dar atunci când conlucrăm cu organizații internaționale, da, atunci recunosc vizibilitatea nu e prezentă sau oricum uh, mult mai puțin prezentă. Iar eu încerc să explic interlocutorilor noștri, președinților, guvernelor, când vorbesc de uh, ajutorul pentru dezvoltare pe care îl primesc de la agențiile ONU sau de la Banca de Dezvoltare, le spun măcar 30% din aceste proiecte sunt finanțate de UE. 30% din banii de la agențiile ONU sau de la Banca uh, Mondială provin de la UE. Uh, sunt lucruri pe care le comunicăm direct liderilor. Dar, e adevărat, trebuie să stabilim o vizibilitate globală mai bună pentru UE, de unde și dialogul strategic pe care îl avem cu organizațiile internaționale. Și chiar și în memorandumurile eh, de înțelegere anuale sau multianuale pentru cooperare financiară trebuie să fie formulate în termeni mai concreți, eh, oferind clauze eh, foarte clare de vizibilitate, așa încât UE să nu fie doar cel mai mare furnizor de asistență pentru dezvoltare, ci să fie și cel mai vizibil. Acum, în ce privește eradicarea sărăciei, e un fapt, vreau să vă asigur, că în felul în care derulăm noi cooperarea pentru dezvoltare și cum funcționează consensul nostru, și dacă ne uităm chiar și pe teren la uh, conținutul proiectelor noastre, eradicarea sărăciei este în centrul, în inima angajamentului nostru pentru dezvoltare. E responsabilitatea noastră care vine din agenda obiectivelor de dezvoltare durabilă, unde eradicarea sărăciei este în centrul activității DG-ului. Un lucru vizibil în toate angajamentele noastre pentru dezvoltare. Sunt de acord, de asemenea, că ar trebui nu să încetăm să uh, numărăm banii pe care îi punem în dezvoltare, ci să nu ne mai concentrăm doar pe uh, ce oferim în, în cooperarea pentru dezvoltare. E nevoie să găsim o cale sistematică, structurată de a măsura rezultatele pe care le obținem și de aceea Deja am încercat să um, avem o metodologie, ținte, indicatori într-un cadru de evaluare, așa încât să prezentăm tuturor ce am obținut prin finanțarea pentru dezvoltare pe care am oferit-o în țările partenere. Acest cadru uh, orientat spre rezultate, în ultimii cinci ani cel puțin, um, a fost uh, dezvoltat și colectăm o serie întreagă de date ce ar putea spori prezentarea rezultatelor pe care le obținem cu uh, cooperarea pentru dezvoltare. În ce privește mecanismele de control, odată în plus, ele sunt prevăzute clar în regulamentele noastre financiare Există o serie de etape uh, pe care le parcurg aceste mecanisme de control în proiectele noastre de cooperare pentru dezvoltare. La DEVCO, la sedul central, se întâmplă la fel ca în delegații, iar la parlamente, la Curtea de Conturi, uh, există astfel de instrumente. E adevărat însă că ar trebui să cooperăm poate mai mult și să implicăm, de ce nu, uh, organizațiile societății civile. Nu doar uh, partenerii noștri în faza de implementare, ci și partenerii noștri în monitorizarea, controlul, în responsabilizarea tuturor părților interesate în aceste proiecte de dezvoltare. Apoi, Ajungem la fondurile fiduciare. Da, întrerupe. Și pe 6 minute. Vă rog să vorbiți un pic mai repede, pentru că deja ați vorbit 6 minute, ori răspunsul trebuia să se încadreze în 5 și mai am și colegi întrebări. That, uh... Aș vrea doar să mai spun că realmente am putea face mai mult, mai repede și mai bine, utilizând fondurile fiduciare și metodologia lor. Fondurile fiduciare, de fapt, sunt au uh, pornit tocmai de la sugestiile făcute chiar aici, în acest Parlament European, cu ani în urmă, când ni s-a spus să nu ne mai adresăm organizațiilor internaționale, ci să avem propriile noastre fonduri fiduciare. Ca atare vom continua, nu în mod uh, extins, Până acum, fondurile fiduciare ne-au ajutat să um, prevenim uh, cauzele emigrației și am reușit prin ele să obținem legăturile necesare, echilibrul necesar între agenda de migrație și agenda de dezvoltare în care noi lucrăm. Iată de ce dorim să continuăm și în viitor pe aceeași linie. Mulțumesc! Vă mulțumesc foarte mult, domnule comisar. Acum uh, pot în sfârșit să-mi adresez și eu întrebarea. Înainte de toate, cooperarea cu Comisia pentru Uniunea Africană. Comisia și-a exprimat aici o rezervă după ce Comisia cu, pentru Uniunea Africană este, participă la gestionarea instrumentului pentru pace în Africa. Și vreau să știu din ce motive această rezervă, ce condiții trebuie îndeplinite pentru ca această rezervă să fie ridicată. Întrebarea cu numărul 2 se referă la cooperarea cu așa numiții parteneri pentru implementare. Cum putem îmbunătăți, cum se poate îmbunătăți cooperarea cu Curtea de Conturi? Sunt uh, membru de multă vreme la Comisia Cont și ca suplean și membru ulterior. Îmi aduc aminte că în uh, primul mandat am regretat lipsa de cooperare cu UNICEF, printre altele, și acum sunt președinta Comisiei și constat că în continuare există probleme și aș vrea să știu cum putem ajunge la o formă clară de cooperare și că Uh, ONU recunoaște că suntem și noi donatori și că se bazează pe faptul că Curtea noastră de conturi și noi, în calitate de deputați, avem o posibilitate clară, bună pentru a vedea și a controla că fondurile au fost cheltuite judicios. Și aș vrea să repet aici întrebarea colegei Rivazi referitoare la munca forțată. Ne puteți asigura că nu se ajunge la utilizarea fondurilor uh, în scopuri legate, într-un fel sau altul, de munca forțată. Și vreau aici un răspuns clar din partea Comisiei. Da, am constatat că și în sectorul meu situația e asemănătoare și aș vrea să știu că putem la bugetul general oferi această asigurare. Și acum, în ceea ce privește rata uh, reziduală a erorilor, Comisia declară că cea mai veche tranzacție din uh, grupul celor analizate datează din 2006. Cum se poate ca într-un studiu pentru 2018 să apară o tranzacție din 2016, cu 12 ani înainte. Există vreo justificare de unde apare acest caz? Despre ce proiect vorbim? Um, că ne referim la 2006. În continuare, Comisia a anunțat că se va că a semnat un cadru pentru acordurile cu ONU și că se actualizează termenii de referință pentru activitatea de control. E vorba de organizații non-guvernamentale. Ne puteți da mai multe informații referitor la conținutul acestor termeni de referință și eh, dacă sau măcar ne puteți trimite pentru a-i putea analiza și noi. După care, din partea colegei Rivazi, a venit întrebarea referitoare la cuantificarea reușitei. Cum putem, acest lucru trebuie să discutăm un pic mai uh, în detaliu referitor la acest capitol. Care e metoda folosită la ora actuală? De pildă, la um, combaterea sărăciei, de pildă, la combaterea cauzelor care provoacă deplasarea um, populațiilor. Nu prea am înțeles foarte clar cum s-a făcut cuantificarea, cu ce metodologie. De asemenea, v-aș fi recunoscătoare pentru um, răspunsurile din această privință. Acum, în ce privește Curtea de Conturi, am o întrebare. În ce privește Europa în lume? Aici nu există o rată precisă de erori. Care ar trebui să fie șantionul analizat astfel încât să putem ajunge la o rată concretă de erori? Ar fi întrebarea mea atât pentru Comisie cât și pentru Curtea de Conturi. După care, în ceea ce privește rata erorilor de 5,2. Știu că lucrăm în zone complicate, dificile. De altfel, 5,2, având în vedere ordinul de mărime al plăților, e o sumă considerabilă. Se deosebește de asemenea clar de rata anunțată anterior de comisie, așa că am această întrebare atât pentru Curtea de Conturi cât și pentru Comisie. Ce măsuri trebuie luate pentru ca această rată a aerelor de 5,2, atât de importantă, să fie redusă? Înțeleg uh, Comisia când spune că a făcut corecții, să vedem ce sume au putut fi recuperate, și, să... și totuși am constatat că rata de recuperare a sumelor a fost una destul de limitată. Așa că, după părerea mea, cred că mai e de lucru la structuri. Așa că vă întreb, cum putem merge de la 5,2 în jos, după părerea dumneavoastră? Herr Comisar. Thank you very much, Madam Chair. Mulțumesc, doamnă președinte, stimați eurodeputați. Când vine vorba de implementarea programului pentru Uniunea Africană, da, Comisia pentru Uniunea Africană este un partener important de implementare pentru noi și așa de mulți ani de zile, mai ales când vine vorba de uh, African Peace Facility. Vorbim de 80% uh, uh, din finanțarea pentru această facilitate trece prin Comisia Uniunii Africane. Pe noi ne preocupă constant faptul că nu suntem siguri că uh, capacitățile Comisiei Uniunii Africane, în special în ce privește procedurile de achiziții publice, pot aduce cu sine un control clar al felului în care este utilizată contribuția europeană pentru African Peace Facility. În multe din contactele noastre, în multe acorduri, documente scrise, încercăm să căpătăm asigurări că această Comisie a Uniunii Africane poate implementa programele African Peace Facility la cel mai înalt nivel de Uh, auditare și standarde de implementare. Prin urmare, am decis să accelerăm evaluarea uh, pilonului 6 uh, împreună cu Comisia Uniunii Africane. Este un proces în derulare și cred că peste o lună am putea avea deja confirmarea finală că și Comisia Uniunea Africană și-a ameliorat capacitatea, mai ales uh, de a derula procedurile de achiziții publice potrivit standardelor. Și dacă aceste lucruri realmente se confirmă, prin uh, evaluarea de pilon, atunci ne vom putea retrage rezerva în ce privește capacitățile Comisiei Uniunii Africane. Acum, partenerii de implementare și, în special, organizațiile internaționale, repet, sunt partenerii noștri. În majoritatea cazurilor sau în toate cazurile, nu avem aceleași tipuri de probleme ca și cele Comisia Uniunii Africane. Fiecare Eh, sunt evaluate, avem acorduri cadru și memorandumuri de înțelegere, eh, fie că e vorba de agenții ONU sau de Banca Mondială, dar persistă o problemă, în special când vine vorba de oferirea de documente, punerea la dispoziția documentelor pentru procedurile de audit. Asta s-a dovedit uh, un factor important care, după părerea mea, a sporit rata erorii până la acest nivel inacceptabil de 5,2%. Dar, practic, asta nu e o schimbare subită de uh, politică a organizațiilor internaționale în punerea la dispoziția documentelor, ci Practic, e un mix um, erori de eșantionare a faptului că au existat termene mai scurte um, puse la dispoziție pentru a furniza documentele cerute, însă toate aceste lucruri nu justifică aș spune eu, comportamentul și lentoarea uh, din uh, instituțiile internaționale când vine vorba de furnizarea de documente justificative. Noi, cu serviciile noastre, am decis să mergem pe linia recomandărilor curții de conturi și să conlucrăm mult mai direct decât înainte cu organizațiile internaționale, avertizându-le, oferindu-le asistență tehnică, ca să ne furnizeze la timp documentele necesare, îndeplinindu-și astfel obligațiile stipulate foarte clar în acordurile cadru pe care le avem cu el. Doamna președintă întrerupe. Uh, un exercițiu comun trebuie să derulăm de acum înainte și să ameliorăm dialogul structural, anual cu aceste organizații pentru ca Uh, problema să fie uh, discutată în mod prioritar. Domnule comisar, vă rog să încercați să vă încadrați întotdeauna în 5 minute, mai ales ținând cont de faptul că încă nu ați răspuns la toate întrebările, așa că vă rog să răspundeți în scris la întrebare, mai ales la întrebarea referitoare la munca forțată. Da, vom uh, oferi un răspuns în scris, mai ales în ceea ce privește termenii de referință pentru organizațiile internaționale, și în ce privește metodologia și felul în care se realizează cadrul uh, pentru rezultate. O rog pe doamna Pencova să ia cuvântul și um, după aceea colegului Porec. Madam Chair, given the time the shadow for both the discharge... Mulțumesc, având în vedere timpul la dispoziție, am să vorbesc uh, pentru amândoi. Înainte de toate, mulțumesc Comisiei Vă mulțumesc pentru răspunsurile furnizate. De asemenea, vreau să le mulțumesc curții de cont, să mulțumesc curții de cont, mai ales domnului Muguruza, pentru prezentarea rapoartelor. După cum spuneam, am să încep cu descărcarea de gestiune a comisiei și îmi cer scuze pentru că, din câte am înțeles, au existat probleme cu întrebările înscris grupul SCD nu a reușit să ia legătura cu biroul dumneavoastră, așa că nu am primit răspunsuri. O parte din întrebări sunt destul de amănunțite și am fi, prin urmare, recunoscător dacă vă, vi le putem trimite din nou și să primim răspunsurile în timp util. Aș adresa acum doar una din acele întrebări. Bineînțeles, puteți uh, oferi mai multe informații în scris. Încep cu următoarea. Conform documentului de lucru referitor la proiectul de buget pentru 2020, partea 9, finanțarea pentru organizații internaționale. Definiția organizațiilor internaționale include și alte organizații non-profit asemănătoare um, incluse la categoria organizațiilor internaționale printr-o decizie a Comisiei. Ne puteți da mai multe informații referitor la criteriile folosite de Comisie pentru a lua o asemenea decizie de când ia Comisia aceste decizii. Dorim de asemenea mai multe lămuriri referitor la deciziile luate de Comisie după cum spuneam, vi le trimitem în scris, oricum, pentru că înțeleg că nu aveți datele precise în fața dumneavoastră. Deocamdată atât în ce privește descărcarea de gestiune a comisiei, trec acum la Fed. Răspunsurile pe care le-ați oferit în scris sunt într-adevăr foarte mănânțite, așa că nu am decât câteva întrebări la întrebarea cu numărul 1. Înainte de toate, la 1A, vorbiți de faptul că s-ar putea aplica o serie de sancțiuni când o organizație parteneră nu furnizează documentele necesare, ne puteți spune dacă s-au aplicat deja aceste sancțiuni, acest tip de sancțiuni și care a fost uh, ultima dată când ele s-au aplicat și în ceea ce privește punctul B, tot al întrebării cu numărul 1, spuneți că rata erorilor uneori e legată de lipsa documentelor relevante pentru organizațiile internaționale și că, de asemenea, acestea depind de, ca, de mm, timpul limitat pe care l-au la dispoziție auditorii. Așa că am o întrebare pentru Curtea de Conturi. Dacă luați în calcul un interval mm, extins pentru prezentarea acestor documente pentru a evita pe viitor înregistrarea acestor erori. Vreau să vă mulțumesc pentru transparența la punctul D, de la întrebarea 1. Spuneți că rata de eroare se poate datora volumului uh, considerabil de muncă și al personalului insuficient. Suntem recunoscători pentru această transparență, pentru că nu întotdeauna primim un răspuns atât de franc din partea instituțiilor. Mulțumesc, colega Poric, vă rog. Mulțumesc foarte mult. Vă mulțumesc, domnule comisar, pentru observațiile dumneavoastră și pentru că ați venit astăzi aici. Aș vrea să fac câteva observații. În primul rând, în ceea ce privește această rată a erorii și lipsa de cooperare, mai ales în ceea ce privește Uniunea Africană. În declarația dumneavoastră introductivă vorbeați de termenele limită deosebit de strânse pe care trebuie să le respecte organizațiile și mă întrebam dacă, după părerea dumneavoastră, oare acest proces nu e deosebit de împovărător și e deosebit de complicat pentru Uniunea Africană să se încadreze în aceste criterii. Bineînțeles, Uniunea Africană are propria, propriul personal, are o comisie aferentă și îi e greu să respecte aceste termene limit, având în vedere resursele de care dispune. Spuneați că s-ar putea înregistra o îmbunătățire odată ce s-a finalizat acest uh, proces de evaluare și primim rezultatele la sfârșitul anului. Dar dacă nu veți constata că s-a produs această îmbunătățire, ce veți face după aceea dacă Uniunea Africană nu trece de această evaluare fundamentală? Și ultima întrebare din partea mea se referă la răspunsul la întrebări înscris pe, la pagina 11 există o întrebare referitoare la riscul de a genera un fel de război al asistenței cu China. Problema e că abordarea Uniunii pentru, față de finanțarea pentru dezvoltare diferă considerabil de cea a Chinei, clar, pentru că Uniunea Europeană e un bloc de instituții democratice, în timp ce China adoptă mai degrabă o abordare autoritară. În răspunsul dumneavoastră spuneați că, într-adevăr, putem îmbunătăți interacțiunea dintre Uniunea Europeană și China. Însă, vă puteți închipui că această abordare de politică soft va da roade în practică când, de fapt, abordările la care recurg Uniunea Europeană și China sunt atât de diferite, mai degrabă conflictuale decât complementare, pentru că pe de o parte, Uniunea Europeană cere respectarea unor criterii din bune motive, vorbeam de valoarea fundamentală, în timp ce China nu cere aceste evaluări atunci când um, oferă finanțare sau asistență. Cum credeți așadar că um, ce poziție credeți că poate adopta Comisia în acest conflict? Mulțumesc, colega Viola von Cramond. Mulțumesc foarte mult, având în vedere că nu avem foarte mult timp la dispoziție și având în vedere că în 10 minute încep voturile, Aș dori să vă rog să-mi răspundeți în scris, ă, dacă puteți. Întrebarea mea e următoare. Uniunea Europeană sprijină autoritățile din Libia și o serie de organizații internaționale active în Libia. Există o serie de informații referitor la abuzuri la adresa drepturilor omului de care se fac vinovate autoritățile locale de la fața locului. În răspunsul dumneavoastră scris spuneați că delegația Uniunii Europene realizează o evaluare internă, o monitorizare internă, însă, având în vedere situația periculoasă, Comisia se bazează în mod considerabil pe evaluare externă. Și vă întreb, delegațiile europene au comunicat în, prin intermediul sistemului lor de monitorizare internă înregistrarea unor abuzuri grave la adresa drepturilor omului și Comisia a putut urmări acele probleme comunicate de organisme atât interne cât și externe, precum ONG-uri și mass media. În plus, în răspunsurile dumneavoastră în scris, afirmați că Uniunea Europeană intenționează să sporească aceste eforturi, introducând un sistem de monitorizare prin intermediul părților terțe în Libia. Aș vrea să ne spuneți ce eforturi uh, se vor face în acest sens și cum veți evita situația în care Uniunea Europeană finanțează autoritățile din Libia care se fac vinovate de încălcări ale drepturilor omului într-un număr considerabil de cazuri. Mulțumesc foarte mult! Vreau să le spun colegilor și colegilor că intervenții din sală fără microfon Pot totuși, Viola, să te termin ce am de spus? Intervenție din sală fără microfon din partea domnului. Da, aștept un răspuns din partea domnului comisar. Da, oferta mea ar fi următoarea, și anume ca să dau mai departe întrebările colegilor și să putem uh, adresa aceste întrebări direct DigiDevco, pentru că ședința a fost foarte scurtă. A fost o ocazie pe care doar am să ofer tuturor deputaților o întrebare scurtă din partea domnului Jdekovski, după care răspunsul din partea domnului uh, Mimița. Přejdu rychle k otázce a budu maximálně stručný. Doamnă președinte, doamnelor și domnilor, um, voi uh, reacționa pe scurt. Am, uh, m-am uitat prin rapoartele din ultimii cinci ani și trebuie să spun că apreciez eforturile făcute um, pentru mai multă coeziune și centralizare, dar există în continuare un risc de eroare și de fraudă. Este important să reducem uh, nivelul de risc, uh, de aceea vă întreb dacă v-ați gândit la controle ex ante pentru uh, ca organizații cu grad ridicat de risc să nu ceară fonduri europene. Vă rog, domnule Mimița. Mulțumesc, doamnă președinte. În legătură cu posibilitatea de a asimila ONG-uri la organizații internaționale, metodologia și criteriile sunt stabilite de legiuitori, Parlamentul și Consiliul, în uh, reglementările financiare. Și acestea au fost transmise uh, comisiei dumneavoastră în scris, în răspunsurile noastre scrise, dar există o, un singur ONG Uh, pe care uh, Comisia a asimilat-o cu um, uh, organizațiile internaționale, e vorba de Fondul Global pentru lupta împotriva SIDA, tuberculozei și al malariei, conform regulilor din reglementările financiare. În ceea ce privește nefurnizarea de documente, um, am făcut eforturi cu partenerii noștri, organizații internaționale și alții, așa cum am încercat să explic, ca să furnizeze mai uh, repede și mai ușor documentele. Dar atunci când e evident că această abordare nu funcționează, atunci luăm toate celelalte măsuri din uh, reglementările financiare, de exemplu, cu, în cadrul Forumului pentru Pacific, unde am renunțat la anumite programe din cauza lipsei de documente justificative. În ceea ce privește relația cu Comisia Uniunii Africane, am uh, colaborat cu ei, sperând că evaluarea va fi pozitivă și dar dacă nu, sau chiar înainte de uh, finalizarea evaluării, în anumite cazuri uh, ne-am schimbat partenerul, de exemplu, în sprijinirea forțelor comune în Sahel, Proiectul ar fi trebuit să fie pus în aplicare de Comisia Uniunii Africane, dar acum um, o altă acțiune, Expertise France, se ocupă. Uh, această organizație a putut da mai multe garanții uh, în legătură cu punerea în aplicare a acestui proiect. Uh, sperăm că așa vom face și în viitor. Sperăm că Comisia Uniunii Africane va face față evaluării cu bine în ceea ce privește relația dintre UE și China, e clar că cooperarea pentru dezvoltare al celor două, a Chinei și a Uniunii Europene, este foarte diferită. Noi continuăm să facem lucrurile în felul nostru, uh, modul în care facem noi cooperare pentru dezvoltare nu este influențat de uh, ce fac alții. Noi um, o facem pe baza responsabilității și solidarității noastre, care este determinată de faptul că noi suntem principalul actor care oferă asistență de dezvoltare. Suntem în contact uh, constant cu China și încercăm să reducem diferențele între concurență și complementaritatea problemelor noastre de uh, dezvoltare. E un uh, proces uh, lung și anevoios. Nu pot să spun acum că suntem pe calea cea bună și că obținem mai mult sprijin din partea Chinei, dar vom continua eforturile, președinte. Domnule comisar, trebuie să vă întrerup. Din păcate, vă rog să răspundeți la întrebări în scris. Poate că trebuie să ne mai întâlnim uh, într-un cerc mai restrâns, poate și cu colega Rivazei la birou. Mai avem o întâlnire prevăzută, poate putem folosi pentru o descărcare le cer scuze și membrilor Curții de Conturi. Vom mai purta cu siguranță un schimb de opinie, dar în două minute începe votul și colegii trebuie să fie prezenți în plen. E de, ești de acord? Da? Minunat. Mulțumesc. They had a lot of questions.